raport al doamnei Chartier, prefinanțarea programelor operaționale susținute uh, de inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Madame le comisar. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Vreau să vă spun că în această seară sunt foarte mândră de activitatea noastră instituțională la nivel european. S-a manifestat o voință reală între comisie, Consiliu, îmi pare rău că nu mai este prezent Consiliul, deci cum spuneam, Comisie, Consiliu și Parlamentul European, de a ajunge rapid la un rezultat, de dragul eficienței. Această eficiență politică ne-a dictat strategia. Doamnă comisar, pot să vă mulțumesc din suflet, fiindcă ne-am început activitatea pe 4 februarie și mâine, pe 20, mâine suntem în 29 aprilie și nu cred că sunt multe decizii europene care au fost finalizate atât de eficient și atât de rapid. Doresc în egală măsură să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră. Euh, sd jana euh, zitnanska pour l'ecr martina dlabajov pour l'alde Terry Renke pour les verts et patrick le yarrick pour la gue. mes chers collègues aceștia au fost raportorii din umbră. Dragi colegi, noi uh, am putut uh, să trecem peste diferențe și să fim uniți în ceea ce privește voința noastră, fiindcă doream, știam în ce direcție ne îndreptăm și ce, încotro ne îndreptam. Doream ca Europa să fie eficientă în ceea ce privește ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, iar inițiativele în acest domeniu reprezintă partea cea mai grea în ceea ce privește acest domeniu. De ce? Fiindcă regiunile care se confruntă cu cele mai mari greutăți au uh, o rată a șomajului ridicată de 25%, deci acestea sunt regiunile care se confruntă cu cele mai mari greutăți și și uh, tinerii fără calificări sunt uh, grupurile cele mai vulnerabile sau uh, tinerii cu diplome universitare care nu găsesc loc de muncă fiindcă nu, nu există nicio corespondență între, între studiile lor și nevoile pieței. Deci, deci noi avem, noi în această inițiativă ne ocupăm de și mai greu. Și a fost nevoie de foarte multă voință, trebuie să fim cu toții uniți pentru a, a reuși să finalizăm lucrurile într-un timp record. Iar acest lucru arată că strategia noastră de lucru a fost valabilă, iar ca raportor cu privire la pe marginea acestui dosar, eu am dorit ca la nivelul tuturor grupurilor politice să uh, să facem schimb de informații cât de mult putem. Iată motivul pentru care, alături de comisie, alături de Consiliu și noi între noi, ne-am întâlnit uh, de câte ori a fost nevoie pentru a putea să, ne, să fim pe aceeași lungime de undă din punct de vedere politic, urmărind acest obiectiv unic de a avea câștig de cauză pentru tineri. Și în această seară sunt mândră de Europa. Sunt mândră de Europa fiindcă nu numai am reușit ca Uh, am, am reușit să finalizăm acest uh, proiect într-un timp record uh, și din dovadă de voință noastră să răspundem unei adevărate nevoi europene, fiindcă Europa arată aici, în această sală, că știe care sunt nevoile cetățenilor de rând. Iar programele operaționale, sigur, a durat ceva timp până au fost acestea demarate și semnate. De ce au nevoie, însă, um, managerii de proiect pe teren au nevoie de, au nevoie să aibă prefinanțare semnificativă semnificativă când ați propus, doamnă comisar dumneavoastră, ca această prefinanțare să treacă de la 1% la 30%. Asta înseamnă că, într-adevăr, da, Europa știe de ce au nevoie cetățenii pe teren, fiindcă fiindcă managerii de proiecte nu pot să amorseze, mai ales în regiunile cu cele mai mari dificultăți, uh, aceste fonduri de care au nevoie. Deci acest uh, elan, uh, acest simbol a fost foarte eficient. Suntem într-o cursă contra cronometrului. Très sincèrement. Și foarte sincer, eu sper să reușim acest lucru împreună. Ar trebui așadar să fim mândri de activitatea noastră și sper ca mâine să avem un vot foarte semnificativ care să dea un semnal clar pentru că în statele membre să putem să ne suflecăm mânecile și să începem să ajutăm uh, la acest proiect de inițiativă pentru ocuparea tinerilor. Aceasta este ceea ce necesităm noi, avem nevoie de proiecte și acum uh, Consiliul este cel care trebuie să stimuleze statele membre pentru ca la fața locului tinerii se poate beneficia de act prefinanțare. Mulțumesc! Uh, merci beaucoup, euh, Madame Mulțumesc foarte mult, doamnă raportor uh, și uh, doamnă Moran Șapte. Și acum, în numele Comisiei, aș vrea să-i dau cuvântul doamnei comisar Marian Tyson. Uh, thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule președinte, stimați deputați. Aș dori să mulțumesc Parlamentului European și mai ales aș vrea să-i mulțumesc doamnei Moran Chartier pentru că a acordat prioritatea acestui dosar și pentru că a uh, te pus o muncă foarte eficientă și foarte constructivă în legătură cu acest dosar. Aș vrea să felicit Parlamentul cu privire la această, cu privire la viteza cu care a reușit să ajungă la un acord și să colaboreze cu Consiliul și cu Comisia pe acest subiect atât de important care este asistența pentru ocuparea tinerilor în Uniunea Europeană. Aș vrea să felicit în același timp și președinția letonă pentru angajamentul său în acest dosar, care a fost foarte repede procesat, demonstrând că prioritatea de a se ocupa de uh, ocuparea la tineri în Uniunea Europeană este o prioritate care revine tuturor instituțiilor europene. Într-adevăr, nu mai avem timp de pierdut în ceea ce privește o implementare rapidă a inițiativei pentru ocuparea tinerilor, Timpul este acum cel care trebuie să ne ajute pentru a oferi aceste locuri de muncă și pentru a pune în aplicare experiența practică pe care o avem pentru a aduce tinerii pe piață. Uh, noi trebuie să încercăm să ne respectăm angajamentul față de cetățenii europeni și aceasta este ceea ce facem cu toții împreună, propunând și negociind uh, și în același timp adoptând acest regulament atât de repede. Propunerea care se discută astăzi uh, este una pe care, cu care încercăm să îndepărtăm barierele în statele membre care mai împiedică acum punerea în aplicare rapidă a inițiativei pentru tineri și este vorba aici de nevoia de lichidități. Încercăm să creștem uh, prefinanțarea în 2015 cu aproape un miliard de euro. Acest lucru va ajuta la accelerarea acestei inițiative și va ajunge la 650.000 de tineri, în același timp ne uh, alocând alte resurse din buget. Suntem convinși că această propunere pe care o veți adopta dumneavoastră cu o majoritate largă, sunt convinsă, va aduce stimulente pentru statele membre pentru a pune în aplicare foarte repede acțiunile la fața locului pentru a susține locurile de muncă, stagiile um, și uh, toate celelalte forme de um, formare profesională. Implementarea garanției uh, pentru tineri este acum um, un proiect concret în toate statele membre, cu câteva rezultate tangibile deja în anumite state, așa cum au arătat-o rezultatele publicate în rapoartele semestriale pe țară. Aceasta ne va ajuta atât pentru a face reforme la nivelul educației, cât și la nivelul formării. Aceasta a fost de asemenea și un catalizator pentru a susține cetățenii care uh, doresc să, facă tranziția de la școală și de pe băncile școlii la, uh, în viața muncii și de aceea o implementare la timp a acestei inițiative este foarte importantă pentru că această chestiune este una urgentă, așa cum s-a mai spus deja de mai multe ori și calendariul este foarte strâns. Aș dori încă o dată să-i asigur pe deputații din acest Parlament că și Comisia va delibera plățile care sunt necesare pentru prefinanțare pentru 2015 imediat după intrarea în vigoare a regulamentului amendat. Bineînțeles că aspectul principal acum este calitatea măsurilor pe care le susținem și în acest sens Comisia va continua să monitorizeze progresele și va raporta, bineînțeles, în fața Parlamentului European uh, cu fiecare ocazie. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, thank you, Madam Commissioner. Mulțumim, doamna comisar numele Comitetului pentru Cultură și Educație din Parlament, deputatul Silvighem, doamna Silvighem. Mulțumesc, dragi colegi, această propunere răspunde la o situație pe care am deplâns-o de mai multe ori, la mai mult de un an după ce s-a adoptat textul cu privire la garanția pentru tineret, rezultatele nu sunt cele scontate, având în vedere faptul că șomajul lovește unul din cinci tineri și riscul de marginalizare, de excludere socială și de sărăcie îndelungate. Investiții insuficiente și alte eh, eh, elemente negative afectează această garanție pentru tineri, refuzăm să se piardă o întreagă generație. Textul propus aici reprezintă așadar o măsură indispensabilă pentru a reduce prăpastia dintre tineri și absolvenți, tinerii fără diplomă și cei care au o educație de nivel intermediar, indispensabilă și pentru a ajuta pe tineri să rămână în contact cu lumea educației și a formării profesionale indispensabilă pentru a preveni șomajul de durată îndelungată. Tinerii sunt principalele victime ale crizei economice din 2008 încoace. Cei mai vulnerabili dintre ei sunt cei care nu au educație sau o calificare suficientă. Trebuie acordată o atenție deosebită tinerilor uh, din familii de imigranți în situație de handicap sau cu probleme de sănătate, care în niciun caz nu trebuie lăsați deoparte. Trebuie reacționat rapid ce a făcut Parlamentul în ce privește tineretul european. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, doamnă deputat. Acum, din partea grupurilor politice, reprezentanții acestora, mai întâi doamna Lara Comi, din partea grupului PP, un minut și jumătate. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte și mulțumesc raportoarei pentru modul în care am colaborat, uh, inclusiv cu doamna comisar, am colaborat foarte bine și uh, această propunere a Comisiei uh, prevede o sporire a prefinanțării inițiale pentru programele operative referitoare la inițiativa în favoarea ocupării tinerilor. Acest avans de un miliard de euro din partea Comisiei și trecerea de la o prefinanțare de, la, de 1% la una de 30% constituie un ajutor concret și un impuls pentru ca acest instrument să fie operativ uh, pentru că statele membre nu au identificat uh, suficiente fonduri publice pentru a susține aceste proiecte. Europa a demonstrat că dorește să facă tot ce poate pentru a reduce șomajul. Mă gândesc că mai mult decât în fosta legislatură. Însă fac apel la state și la regiuni pentru ca în programarea lor să țină cont de ajutorul uh, împotriva șomajului uh, tinerilor, care să fie o prioritate absolută pe agendele politice naționale. Din uh, experiența mea, pentru că mă aflu la cea de-a doua legislatură și am devenit parlamentar la 26 de ani, văd că Europa poate fi rapidă, nu așa cum cred foarte mulți Eh, problema e că nu se pun lucrurile întotdeauna în aplicare în statele membre. Fondul de garanție pentru tineret în unele state a funcționat bine, în altele state a funcționat foarte prost. Deci trebuie să facem o analiză și în încheiere spun că e necesară o mai bună comunicare între Europa, Comisie, Parlament și cetățeni, mai ales tinerii, pentru că adesea ei nu știu eh, ce oportunități eh, pierd, nu știu să beneficieze de ele. Mulțumesc, doamnă Comi. Acceptați un cartonaș albastru? O întrebare? Domnul Afronte. Vă rog. Da, vreau doar să întreb pe doamna Comi, pentru că a vorbit de programul de garanție pentru tineret, dacă e la curent cu faptul că, iată, de recent Curtea de Conturi a prezentat un raport pe această temă și ce părere are doamna de ceea ce se spune față de Italia, în sensul că programul de garanție pentru tineret nu a dus la niciun beneficiu pentru Italia? Consideră doamna că există pe viitor condițiile pentru ca acest program să fie eficientizat ă, și ă, partidul ei l-a aplicat în diverse regiuni și este la guvern în diverse regiuni. Răspuns vicepreședintă PPE, delegată pentru politicile pentru tineret, împreună cu alți colegi, facem o analiză la nivel european și sigur că ne ocupăm și de Italia. Și acolo unde guvernează partidul meu Forța Italia și dumneavoastră vorbiți de Lombard, Lombardia, de sunt la mine acasă, programul de garanție pentru tineret a funcționat cel mai bine în întreaga Italia. Astea sunt date publice, disponibile tuturor. În ce privește Italia, sigur că mai sunt multe de făcut, însă să știți că eu uh, nu acționez în mod partizan, pentru că un șomer poate fi comunist, fascist, socialist, asta nu mă interesează pe mine. Important este să găsească un loc de muncă. Comi? Mulțumim, doamnă. Acum, din partea grupului socialiștilor și democraților, Presidente, stiamo discutendo un'ottima... Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim uh, despre o propunere foarte bună a Comisiei Europene. Parlamentul și-a demonstrat deja responsabilitatea prin faptul că a acționat foarte repede pentru a permite votul la plenară chiar mâine. Acest act va putea elibera un miliard de euro de prefinanțare destinați tinerilor europeni care nu Uh, lucrează momentan. Sunt 5 milioane de euro care în Italia, de exemplu, se vor uh, uh, transforma în 75, 175 de milioane de euro. Și mulțumesc foarte mult doamnei comisar Tyson, mulțumesc doamnei raportor Moran Chartier, pentru că această alegere legislativă a fost într-adevăr foarte bună din partea grupului SCD și cota prefinanțării pentru programe, pentru programe care se ocupă de ocuparea la tineri este un lucru foarte bun și statele membre și regiunile vor putea și ele să acționeze. Europa face mai mult acum și temele sale, iar acum mingea este în terenul statelor membre care trebuie să demonstreze că pot să folosească acest impuls și trebuie să folosească mai bine aceste instrumente, să comunice mai bine și dez, să dezbirocratizeze toate programele în favoarea IMM-urilor. Toate aceste programe trebuie să aducă și calitate și trebuie să fie și finalizate pentru ca să poată fiecare să se dezvolte personal și tinerii să aibă o șansă. Trebuie să răspundem cu eficacitate la criteriile pe care le avem, criterii de transparență și în ceea ce privește o corectă gestiune a fondurilor. Comisia Europeană trebuie de asemenea să controleze lucrurile împreună împreună cu Parlamentul și de aceea colegii de la Comisia Ocupare și uh, Afaceri Sociale, noi pregătim o, o întrebare orală pentru statele membre cu câteva întrebări punctuale pentru toate statele membre pentru ca ele să poată să facă eforturile maxime și să poată să atingă rezultate tangibile. Mi se pare foarte important de asemenea să transmitem o scrisoare Comisiei Europene care să nu mai întârzie în uh, deblocarea acestei sume de prefinanțare. Fiecare guvern acum trebuie să demonstreze că este serios în lupta împotriva dezocupării la tineri și șomajului și nu trebuie să mai facem deloc uh, risipe. Generația noastră trebuie să aibă o șansă și trebuie ca Uniunea Europeană să facă tot posibilul pentru ca Europa să iasă din această criză. În acest sens, noi parlamentarii vom face tot ce se poate pentru ca să atingem acest obiectiv. Grație, onorevole. On behalf... Mulțumesc. În numele ECR are cuvântul acum Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Știm cu toții cât de important este pentru tineri să învețe cum să muncească de la o vârstă cât mai fragedă pentru a fi membri active ai societății. În situația ideală, piața muncii din Europa trebuie să poată să ofere astfel de oportunități fără intervenția noastră. Cu toate acestea, nu trăim într-o lume perfectă, ci într-una cu sute de mii de tineri șomeri. Prin urmare, s-a ajuns la un acord puternic cu raportorii în ce privește ajutorul pentru tineret. E un semnal acum din partea Parlamentului European că vrem să facem tot ce ne stă în putință. Dar nu e sfârșitul, e doar uh, un început. Uh, statele membre trebuie să utilizeze adecvat fondurile disponibile dacă nu reușesc, nu vor contribui decât la o și mai mare dezamăgire a tinerilor. Mulțumesc. Președintele, acum din partea grupului ALDE, doamna Dlabaiova, două minute. Uh, děkuji za slovo, pane předsedající. Uh, děkuji především... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și doamne raportoare. Am colaborat foarte bine și iată, am dovedit că Europa poate reacționa foarte rapid. Acum, mingea se află în terenul statelor membre. Conform unui ziar uh, cehesc, uh, a scăzut uh, șomajul în Cehia, dar trebuie să vedem asta în context, pentru că dacă privim șomajul tinerilor, vorbim de 10,1% Bun, acum uh, sigur că în Grecia avem uh, Epirul unde șomajul tinerilor este de aproape 70%, dar de aceea tocmai trebuie să ne concentrăm asupra regiunilor care au cel mai mare, cea mai mare nevoie de ajutorul nostru. Inițiativa aceasta pentru a lupta împotriva șomajului tinerilor se bucură de un buget de 3,2 miliarde, dintre care 1 miliard va fi pus la dispoziție imediat, din care 4 milioane pentru Republica Cehă. Locurile de muncă pentru tineri în special trebuie să fie create um, corespunzător cu nevoile economiei, nu oricum. De aceea aceste inițiative trebuie suplimentate cu măsuri naționale, mai ales uh, tranziția între școală și uh, universul muncii trebuie să se facă în mod natural, fără șocuri. Uh, noi trebuie să uh, uh, facem să corespundă necesitățile pieții, pieței muncii cu noile locuri de muncă. Trebuie să ajutăm și companiile, mediul de afaceri, să supunem start-up-urile, deci noile companii, să se facă și stagii, um, să colaborăm pentru a combate cauzele reale ale șomajului și nu să îi mai uh, învățăm pe oameni cum să lucreze pe viitor. Mulțumesc, spune președintele. Acum, în numele grupului gue Angel, domnul Leiari, care cuvântul. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar, stimați colegi. Având în vedere urgența necesară pentru a acționa împotriva șomajului și a sărăciei la tineri, am salutat decizia de a crește prefinanțarea și de a debloca imediat un miliard de euro pentru inițiativa pentru ocuparea la tineri. Este de aceea acum rândul statelor membre să se implice și dacă aceste fonduri vor să, trebuie să aibă o eficiență, trebuie să ajungă chiar la destinatar. Trebuie pentru ca acest program să se îmbunătățească, să îmbunătățească de asemenea și instrumentele existente, să se uh, îmbunătățească și instrumentele existente. Având în vedere adoptarea acestui raport, suntem totuși conștienți de faptul că nu este încă suficient acest proiect pentru a putea ca șapte milioane de tineri să găsească un loc de muncă, să aibă o formare corectă și o remunerare corectă. Accesul la muncă trebuie să fie un drept adevărat și trebuie să fie și un proiect social care să facă parte din construcția europeană. În acest sens, ar trebui să creăm un serviciu european uh, al funcției publice juridice al securității muncii și securității ocupării, cred că trebuie să creăm aceste condiții pentru ca fiecare tânăr european să aibă o șansă pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule deputat Leo Iaric, și acum în numele verzilor are cuvântul domnul Reintke. Doamna, îmi cer scuze. Stimate domnule președinte, dragi colegi și stimate state membre, sunt membru doar de 10 luni în Parlamentul European și trebuie să vă spun că deja m-am săturat. M-am săturat să vorbim despre șomajul tinerilor și să nu vedem nicio acțiune. M-am săturat ca statele membre să nu-și asume responsabilitățile cu seriozitate. Și m-am săturat să spun același lucru la nesfârșit. Poate că sunt eu de vină, poate că sunt prea nerăbdătoare, dar știu prea multe povești ale tinerilor din Europa ca să nu fiu nerăbdătoare și la urma urmelor, este jumătatea lui 2015 aproape. Bună dimineața, state membre din Europa. Treziți-vă, ați dormit mult prea mult timp. Cu o finanțare sau prefinanțare de 30% propusă de Comisie pentru Inițiativa pentru Tineret și acest ultim apel la trezire. Am promovat această propunere într-o procedură accelerată în Parlamentul European pentru că suntem cu toții de acord că acum e momentul să trecem la acțiune și acum trebuie să vedem că statele membre să facă același lucru, să utilizeze banii și să facă în așa fel încât banii să ajungă la tinerii din Europa, pentru că e răspunderea lor politică. Președintele, mulțumim. Acceptați un cartonaș albastru din partea domnului Iacovcici, da? Ok, Iacovcici. Domnule Iacovcici, aveți cuvântul. Mulțumesc că acceptați cartonașul albastru. Aș vrea să vă întreb deși vă înțeleg mânia, n spune oare că această decizie de a mări prefinanțarea la 33% a arătat credibilitatea Uniunii Europene prin propunerea Comisiei și a arătat că Comisia Europeană și Parlamentul se interesează de a apăra interesele tinerilor. Nu credeți că arătăm credibilitate în Parlament? Aveți acum momentul să răspundeți? Da, mulțumesc pentru întrebare. Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră că noi lucrăm foarte mult la această promovare și am depus eforturi în Parlament să se promoveze cât mai rapid. Acum e într-adevăr la latitudinea statelor membre să-și asume răspunderea, să acționeze, pentru că ele trebuie să facă tot ce e necesar ca banii să ajungă la tineri ca banii să fie utilizați în programe astfel încât să fie utile în lupta împotriva șomajului tinerilor. Äh, Mulțumim, doamna Reintke. Acum, în numele grupului FDD, doamna Laura Agea. Un minut, prego. Grazie, președinte. Bun, doamna Agea, mulțumesc, domnule președinte, uh, doamna comisar. Uh, vreau să spun că mulțumesc raportare pentru că am colaborat foarte bine în această procedură de urgență, însă aș dori să spun că, mă rog, operația a reușit, dar pacientul a murit, pentru că, din nefericire, atunci când uh, statele membre și eu sunt obișnuită să fac, autocri- să fac autocritică, deci vorbesc de țara mea, de Italia, când statele membre au la dispoziție resurse importante, le gestionează în mod de adeptul rușinos. Și mi-e chiar rușine de țara mea și de modul nedemn în care a uh, administrat resursele. Mă gândesc la garanția pentru tineri Mă gândesc la o cutie goală. Nimeni n-a știut de banii aceștia. Nu s-a utilizat, nu s-a ținut cont de uh, cerințele tinerilor, de prerogativele, dorințele lor, de oportunitățile pentru tine. Nu s-a făcut nicio monitorizare, nu s-a făcut nicio activitate de informare. Uh, Asta e evaluarea pe care trebuie să o fac astăzi. Îmi pare rău și mi-e rușine de o țară care, uh, cu resurse importante de care dispune, e numită de Curtea de Conturi printre cele cinci țări care au obținut cele mai puține rezultate concrete pentru proprii tineri. Europa ajută statele membre, țara mea, în schimb, nu-și face temele. Agea, uh, Mulțumesc, doamna Agea. Acceptați un cartonaș albastru din partea domnului Benife. Da, mulțumesc, domnule președinte. Um, văd că e o, o temă care stârnește interese și sunt de acord cu o parte a criticilor. Întreb delegația 5 stele și doamna Agea. Doamna este raportor din umbră. De ce nu a dorit să participe la nicio reuniune a raportorilor, nici în persoană, nici prin colaboratorii săi? Pentru că astfel uh, n-a putut să joace un rol ca să accelereze adoptarea acestei, uh, acestei măsuri nu, se, nu crede colega că această muncă în comisie totuși este la fel de important ca un minut de luare de cuvânt aici, care este apoi publicat uh, pe internet. Eu coleg. Mulțumesc colegului Brando Benifei, însă uh, eu uh, sunt membru a unuia din cele mai mici grupuri ale acestui parlament și sunt raportare pentru două dosare. Când, mă, când îl voi, voi vedea pe colegul Benifei prezent în comisie uh, cu frecvența cu care eu particip la lucrările comisiei, atunci domnul Benifei va avea dreptul să îmi adreseze orice fel de critică. Domnul Leta, pe care îl cunoașteți foarte bine, s-a tot lăudat cu programul Garanția pentru Tineret, s-a lăudat cu crearea de milioane de locuri de muncă și uh, a fost un eșec pe toată linia. Vă rog să recunoașteți acest lucru. This interesting Președintele, mulțumesc pentru acest dialog italian foarte interesant. Și acum are cuvântul domnul Mihal Marușic. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, musimy sobie zdać... Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Trebuie să ne dăm seama, în fine, că șomajul la tineri în anumite categorii, așadar, a societății este un element foarte important al șomajului în general. Și deci nu ar trebui să încercăm să băgăm gunoiul sub covor, pentru că oricum nu o să se schimbe nimic așa. Dacă vom uh, produce instrumente artificiale pentru a-i aduce pe acești tineri pe piața muncii, aceasta se va transforma doar într-un șomaj crescut la alte grupuri, la cei chei, cei stângaci, cei grași și așa mai departe. E vorba de o, un șomaj care trebuie de fapt combătut la cauză, combătut structural și nu putem să facem acest lucru decât dacă avem un sistem economic eficient, pentru că oamenii nu sunt ocupați de companii, sunt ocupați de consumatori. Dacă consumatorii au bani în buzunar, atunci vor cheltui acești bani și așa vor avea și locuri de muncă și să reduc și taxele. Mulțumesc! Herr Tom Van den... Domnul Van den Kendelare. Uh, eh, IPP Group. One and a half minute. De la PPE, un minut. Vreau de comisaris, colegi. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi. Șapte milioane de tineri sunt șomeri. E o cifră uimitoare și imposibil de suportat. E o povară financiară uriașă nu doar pe viitorul lor, ci pe viitorul Europei. Trebuie să se schimbe lucrurile rapid. Acordul la care s-a ajuns uh, e un semnal foarte bun pentru inițiativa de garanție pentru tineri. Să înseamnă că tinerii din regiunile cele mai afectate vor trebui să fie în măsură să găsească un loc de muncă sau uh, un loc în uh, învățământ, în formare profesională. Avem dovada că atunci când e nevoie, Uniunea Europeană poate să se miște rapid, că există o abordare majoră în legătură cu chestiunile majore. Acum e la latitudinea statelor membre să se asigure că banii sunt aplicați eh, sau utilizați la fel de rapid. Dacă Uniunea Europeană oferă o treime din fonduri, nu mai e nicio scuză, niciun pretext. E doar un prim pas și va fi nevoie de eforturi suplimentare pentru a asigura că această situație dureroasă <clears throat> va la sfârșit. E nevoie de o strategie pe termen îndelungat cu o mai bună corespondență cu competențele, um, stagii de înaltă calitate și locuri de muncă durabile. Avem nevoie de acest început. Acum mingea e în terenul statelor membre. Astăzi nu e vorba doar de ce vor face statele membre, trebuie să ne întrebăm și noi înșine ce urmează. Orice jucător de șah bun se gândește la câteva mișcări dinainte. Haideți să facem și noi același lucru ca să putem pune capăt șomajului tinerilor. Președinte, mulțumesc. Acum doamna Iuta Steinbrück. Un minut și jumătate. Mulțumesc. Din păcate nu avem astăzi niciun motiv să ne bucurăm de un succes major de a combate șomajul la tineri pentru că suntem la în lumină de acest obiectiv. De altfel, prin această inițiativă însă se reușește o lansare, o pornire a unei povești nemuritoare care până acum doar se discuta, dar niciodată nu se făcea nimic. E foarte bine că acum, în fine, se fac primii pași. Înainte, în ultimii ani, s-a vorbit foarte mult și s-a pasat pisica de într-o parte într-alta, dar până acum Ehm, nu se făcuse mare lucru. Deci acum, eh, în fine, se face ceea ce socialdemocrații spuneau deja de mai demult și anume că această combatere a șomajului nu poate să se facă prin eh, politică de austeritate, ci că trebuie să preluăm răspundere împreună. Nu trebuie să fii clar văzător să știi că tocmai în acele state membre care au fost în dictatul austerității, au nevoie de ajutoare acum la cofinanțări și la programe pentru ajutorarea tinerilor și e nevoie și de susținere și pentru reforme structurale din partea noastră. Combaterea șomajului la tineri trebuie să fie o prioritate absolută în continuare pentru noi și, după cum a spus și dumneavoastră, doamnă comisar, nu numai în statele membre, ci și în instituțiile europene, dar și peste tot în uh, statele membre în general și la întreprinderi și guvernele locale și guvernele naționale. Trebuie să facă totul pentru ca generația tânără să aibă o perspectivă și trebuie să facem totul ca să fie aceasta o realitate. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă deputat Steinruck și acum doamna McIntyre are cuvântul un minut. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și raportoarei și doamnei comisar de asemenea. Cred că suntem cu toții de acord că șomajul tinerilor e o problemă foarte gravă și trebuie să acționăm. Deci susțin această propunere de pune la dispoziție resursele alocate pentru a fi utilizate pentru a accelera punerea în aplicare în statele membre. De asemenea, vă spun că mă și îngrijorează uh, problema cu prefinanțarea care ar putea adăuga presiune asupra fondului și apoi peste câțiva ani ni se va cere alocarea unor fonduri suplimentare, poate. Grupul meu a cerut cu to- întotdeauna disciplină bugetară și politici bazate pe rezultate și nu trebuie să fie nicio excepție de la această regulă. Deci trebuie să monitorizăm rezultatele pentru a avea un impact real, trebuie să colaborăm cu statele membre pentru soluții bine țintite pentru fiecare deci, în Regatul Unit, guvernul a utilizat uh, această inițiativă ca un supliment uh, pe lângă programele guvernamentale. În uh, circumscripția mea, în West Midlands, s-au făcut parteneriate cu întreprinderile locale pentru programe de ucenicie și așa mai departe. Și îmi pare bine să vă spun că în această regiune 2,2 milioane de programe noi de ucenicie au demarat în ultimii 5 ani. Mulțumesc și acum uh, are cuvântul doamna Suber. Dar vă rog, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Creșterea prefinanțării pentru inițiativa pentru tineret e un pas foarte important, având în vedere că statele membre nu reușeau să plătească această cofinanțare, adesea, de fapt, acele state membre care au un nivel ridicat al șomajului nu puteau să facă de fapt nimic fără această măsură pe care o vom vota mâine. Această inițiativă continuă să aibă un buget mult prea mic pentru a avea un impact real și pentru a reuși să rezolve cu adevărat problema șomajului tinerilor. Știm că în aplicarea programului numărul de locuri de muncă obținute depășește De fapt, numărul de locuri de muncă distruse e mai mare decât cele create. Există stagii și locuri de muncă precare care înlocuiesc locuri de muncă permanent. Este o garanție, da, dar în urmărirea unei incertitudini. Mulțumesc foarte mult. Acum Domnul Lampros Funtulis. Pacalo. Aveți cuvântul. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați colegi, inițiativa pentru ocupare a tineretului încearcă să rezolve o problemă foarte stringentă, o problemă foarte gravă și urgentă, așa cum o cunoaștem și din Grecia. Tinerii au ajuns să fie șomeri în, într-o proporție de 60%. Există regiuni în care chiar se depășește acest procentaj și pe termen scurt această situație nu se va îmbunătăți. La nivel național și la nivel european este nevoie să abordăm lucrurile foarte rapid. Este însă o problemă foarte spinoasă și nu este suficient să luăm câteva măsuri izolate. Este nevoie de formare foarte bună, este nevoie de programe care să fie um, cât se poate de ample, dar această creștere a uh, fondurilor nu, sunt, nu este suficientă pentru a crea destule locuri de muncă. După cum uh, spuneam, este nevoie totuși de alte măsuri pentru a putea avea și bani din bugetul european. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Soidrova are cuvântul acum 3 minute. Děkuji, vážený pane místo. Mulțumesc, domnule președinte, și salut uh, munca raportoarei și decizia de a susține propunerea Comisiei pentru a spori suma prevăzută pentru inițiativa de ocupare a tinerilor. Prefinanțarea cu un uh, miliard de euro în 2015 este dovada că Uniunea Europeană ia foarte în serios lupta împotriva șomajului tinerilor. Dacă într-adevăr uh, ne pasă și dorim ca aceste fonduri să fie utilizate uh, cu adevărat eficient, trebuie să monitorizăm îndeaproape modul în care acționează guvernele noastre și cum utilizează ele acești bani. Eu personal uh, mă aflu în strânsă legătură cu uh, cei de la Ministerul Muncii din țara mea și uh, mă voi informa în continuu și din câte știu eu, Republica Cehă este gata să utilizeze aceste fonduri, mai ales în regiunile care sunt cele mai afectate de șomaj, dincolo de Praga, mai avem alte două regiuni care suferă de pe urma șomajului de mai mult de 25% în rândurile tinerilor, de până la 25 de ani. De aceea aș dori să văd mai multă susținere pentru uh, formarea vocațională din acești bani și trebuie să înțelegem acești bani alocați ca fiind o investiție în viitorul nostru, un stimulant care va aduce încredere în rândul tinerilor și ale angajatorilor lor. Mă bucur că această propunere se bucură de uh, succes și de susținere. Mulțumesc și acum doamna Ulfskog are cuvântul. Vă rog un minut. Eh. Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit exemple din Italia și din alte țări. Eu o să vă vorbesc despre Suedia, țară în care vin eu unde condițiile sociale și economice se pot considera ca fiind mai puțin problematice, dar chiar și în Suedia, șomajul în rândul tinerilor este foarte ridicat și s-a acordat un sprijin suplimentar prin inițiativa de ocupare a tinerilor în Suedia. Anul trecut, guvernul suedez a decis să utilizeze o mică parte a acelui sprijin tocmai pentru că ne-a dorit să <clears throat> utilizeze propriile resurse bugetare. Așa merg lucrurile în Suedia. S-ar putea ca această măsură să aducă rezultate, dar există țări care, din motive economice, au constatat că e imposibil să financeze, să utilizeze inițiativa de ocupare a tineretului, pentru că nu au banii uh, necesari în bugetul propriu. Banii noi pot să joace un rol în acele locuri pentru că inițiativa de ocupare a tinerilor să contribuie tinerii să nu mai fie șomeri. Nu trebuie să fii prea sărac ca să poți să ieși din sărăcie, trebuie să fie o ocazie care să le, le fie oferită. Mulțumesc. Mulțumim, spune domnul președinte. Acum, doamna deputat Anne Sonder. Un minut și jumătate. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să salut activitatea raportoarei și a comisiei. blocarea fondurilor necesare pentru a putea începe lupta împotriva șomajului la tineri este cu siguranță o veste foarte bună. Este și dovada că Uniunea Europeană știe să acționeze concret, rapid și eficace în cazul unei crize. S-a mai spus deja, mingea este acum în terenul statelor membre. Diferite măsuri trebuie să fie luate acum pentru a încuraja, de exemplu, învățarea, stimularea tinerilor pentru a-și crea o întreprindere proprie și adaptarea formării profesionale la noile meserii ale erei digitale. Eu aș dori să insist asupra unui punct și anume mobilitatea transfrontalieră. Ea ne va permite tinerilor să folosească oportunitățile profesionale pe care le au și dincolo de frontiere. Această mobilitate trece prin uh, învățarea limbilor străine, iar în țara noastră, guvernul francez dorește să elimine clasele bilingve, ceea ce, de exemplu, este absolut împotriva tuturor eforturilor pe care le facem noi aici. Mobilitatea transfrontalieră trece de asemenea printr-o informare mai bună cu privire la ofertele de muncă în străinătate și printr-o recunoaștere reală a diplomelor. Toate aceste măsuri, uh, foarte diferite, dar care sunt complementare, ne vor permite să avansăm împreună pentru a lupta împotriva șomajului la tineri. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă deputat, și acum are cuvântul doamna Blinkevičiūtė. Ačiū pirmininkė. Sveikinu pranešėją, tikrai palaikau. Mulțumesc, domnule președinte, și felicitări raportarei. Susțin angajamentul Comisiei de a crește rata prefinanțării, pentru că asta ar trebui să ajute statele membre să rezolve cât mai repede și eficient problema șomajului tinerilor. Tinerii au nevoie de ajutor în a-și găsi un loc de muncă, în a-și continua educația sau a intra într-un program de ucenicie, de formare. Ultimele rapoarte ne spun că din cauza uh, situației economice dificile, nu toate statele membre uh, sunt în stare să pună în aplicare această inițiativă pentru tineret. De aceea propunerea aceasta este un pas înainte în uh, investiția în tineri tineri. În uh, punerea în aplicare a măsurilor contra șomajului tinerilor trebuie să fim atenți mai ales la cei uh, cu niveluri mai scăzute de educație, cu cei cu dizabilități sau cei cu probleme de sănătate. Vă atrag atenția asupra faptului că șomajul tinerilor pe termen lung sau eșecul de a găsi un loc de muncă are un impact negativ asupra economiei în general și uh, probabil, uh, desigur, și asupra tinerilor înșiși. De exemplu, uh, ei pot fi afectați de probleme de sănătate mentală, fizică, pot deveni infractori. De aceea solicit statelor membre să utilizeze aceste măsuri de prefinanțare cât mai eficient posibil. Mulțumesc! Mulțumesc acum domnul Javi Lopez, un minut. În primul rând vreau să uh, felicit uh, pe toți cei care au făcut eforturi pentru ca resursele din prefinanțare să ajungă mai repede uh, în statele membre. Salut inițiativa Comisiei și salut și Parlamentul pentru munca depusă. Uh, reamintesc că statele membre cu cele mai, afect, cele mai afectate de șomaj sunt și cele care au mai, mare probleme, mai mari probleme de deficit. Mă rog, problema de astăzi va fi doar o picătură în ocean dacă noi nu vom putea schimba politicile macroeconomice care au legătură cu șomajul tinerilor, pentru că acest șomaj al tinerilor este cam de două ori cât uh, uh, șomajul în general. În Cadiz, de exemplu, în sudul Europei, uh, și este un exemplu pentru întregul sud al Europei, orașul Cadiz are un, uh, uh, o, o rată a șomajului similară cu cea din fâșia Gaza. Dați-vă seama. Deci este cea mai mare urgență uh, care ar trebui soluționată în uh, Europa și de către instituții și de către statele membre. Mulțumesc! Acum trecem la procedura intervențiilor spontane. Așadar, în primul rând, dau cuvântul Pepe, domnule Iacob. Doamna Clun, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să le mulțumesc raportorilor din umbră și comisie pentru că a prezentat acest raport atât de rapid și la timp, pentru că e ceva important E foarte important pentru tinerii din Europa să fie sprijiniți să primească formarea și educația necesară pentru a obține un loc de muncă. Faptul că propunem să contribuim cu această prefinanțare importantă, transmit un mesaj important statelor membre că trebuie să acționeze, să înființeze structuri pentru a-i sprijini pe tineri și încurajează afirmațiile doamnei comisar că o să urmărească implementarea și o să ne prezinte rapoarte periodice în ce privește finanțarea și inițiativa de ocupare a tinerilor. E extrem de important ca finanțarea să fie cheltuită în mod uh, util, în special pentru a dezvolta capacitățile, competențele, învățământul, formarea de care e nevoie pe piața muncii. Prea des în istorie am pregătit pe tineri și pe cei mai puțini tineri

Ah, yes. Τώρα σε χροναπληρώτης Νότης Μάριας. Cum doamna Notis Marias. Ένας λεπτό. Η πρωτοβουλία... Are cuvântul domnul Marias, mulțumesc, vă rog. Da, mulțumesc. Inițiativa pentru a contracara șomajul tinerilor uh, alocă doar 6 miliarde de euro. Însă avem mai mult de 5 milioane de șomeri tineri în Uniunea Europeană în același timp, domnul Draghi dăruiește mult mai multe miliarde pentru a cumpăra obligațiuni din state cum ar fi Grecia sau Cipru. În Grecia, șomajul tinerilor e de mai mult de 50%, la fel în Spania, la fel în Portugalia. În același timp, sectorul public nu are fondurile necesare pentru a demara proiecte care ar putea crea locuri de muncă noi. În același timp, Draghi și uh, banda sa de la Banca Centrală Europeană încer- încearcă pur și simplu să stranguleze Grecia. Deci uh, trebuie să fie o măsură în toate. Mulțumesc. Mulțumesc că acceptați un cartonaș albastru din partea domnului Novakov. Da, vă rog, domnule Novakov, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr, este foarte important să creștem cu 30% prefinanțarea în ceea ce privește programele care doresc să stimuleze ocuparea la tineri. Însă nu trebuie să uităm nici reformele și investițiile. Nu putem să atingem unilateral acest obiectiv. Vreau să vă amintiți că există o diferență foarte mare între statele membre și că este foarte dificil de uh, să absorbăm tot acest, uh, fin, toată această finanțare și de aceea statele membre trebuie să se angajeze și mai puternic pentru a crea locuri de muncă pentru tineri. Eforturile statelor membre trebuie să fie utilizate pentru a pune în aplicare finanțarea și pentru a pune în aplicare și reformele. Care este părerea noastră despre reforme? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Marias, acum. Domnul κύριο Sinadelfo, και να πω το εξή. Αυτή τη στιγμή για να υπάρξει η συγχρηματοδότηση από... Mulțumesc! Prezent înainte de a avea această cofinanțare sau precofinanțare e nevoie de fonduri, dar din cauza programelor de sprijin pentru Grecia n-am avut fondurile necesare pentru ca Grecia să poată să cofinanțeze. pentru a avea rezultatele pe care trebuie să le aibă această inițiativă. După cum am spus deja, există o asfixiere a băncilor Elene din partea BCE în ce privește creditele. În practică nu le dă nici măcar un euro băncilor elene pentru a putea investi. Iată care este problema în Grecia. Mulțumim, spune domnul președinte. Și acum, doamna deputat Brandica Bilbao. Gracias, presidente Comisaria. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Susțin această reformă uh, regulamentului de funcționare a Fondului Social European pentru a accelera punerea în aplicare a planului european pentru a promova uh, ocuparea tinerilor. Dar trebuie făcut o analiză mai riguroasă din partea Comisiei a motivelor pentru care statele membre ce, uh, care se confruntă cu cele mai mari dificultăți nu au prezentat mai multe programe operative. Repet aici, Eh, cum am mai spus, de multe ori problema este că multe state au tentația de a centraliza acest program, de a-l îndepărta de instituții regionale care au competențe, care sunt mai aproape de economia reală, au mai multe capacități mm, să o impulsioneze, eh, au mai multă experiență practică și pot să obțină mai bine parteneriatele public-privat care funcționează cel mai bine și dau cele mai bune rezultate. Așadar, e bine să alocăm fonduri, să trebuie să monitorizăm foarte bine și să corectăm problemele care apar. De aceea vă întreb dacă dumneavoastră uh, ați prevăzut să faceți o analiză de genul celui pe care o propun eu. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Lopez. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun clar aici că noi nu ne opunem programului de uh, garanție pentru tineret, însă nu suntem de acord cu modul în care se pune în aplicare în anumite state, printre care Spania. Da, e bine că există prefinanțare, însă nu asta e principală problemă și problema nu sunt nici politicile active în evoluția șomajului tinerilor. Problemele apar în relație cu diminuarea activității economice, care împiedică includerea tinerilor pe piața muncii. Problema șomajului tinerilor nu se soluționează tăind cotizațiile sociale. Cu aceste măsuri nu se garantează continuitatea uh, în muncă, nici formarea la locul de muncă, nu se garantează uh, practic un loc de muncă de calitate. Chiar Comisia a avertizat anumite țări că acest program a avut doar un efect marginal. Am uh, raportul Curții de Conturi care a tras un semnal de alarmă pentru că există riscul să fie prost aplicat acest program. Dacă dorim într-adevăr locuri de muncă de calitate, trebuie să facem prin investiții productive, prin creșterea salariilor și uh, ajutoarelor sociale. Mulțumesc! Muchas gracias, onorevole Marco Valli. Mulțumesc, domnul Valli, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să folosesc acest minut pentru a cere o promisiune din partea doamnei comisar. Aș dori ca în următorii ani toate programele care sunt alocate pentru această problemă importantă care este șomajul la tineri să ducă la o valoare adăugată. Nu mai putem să ne permitem să facem retorică, așa cum am făcut-o cel puțin în Italia, unde venea președintele Consiliului să ne spună o mare victor, victorie din partea de fonduri și după aceea numai 12.000 de locuri de muncă din, muncă din 2 milioane de locuri promise în cadrul acestor programe. Sunt foarte mulți tineri șomeri, dar în final doar 12.000 de locuri de muncă s-au uh, acordat. Deci trebuie să avem de data aceasta o Europa mai bună, un program mai bun și de aceea trebuie să nu mai încercăm să creăm și mai mult scepticism prin uh, promisiuni pe care nu le ținem. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Vali! Și acum uh, doamna Iazdoviet, care are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Având în vedere situația critică a tinerilor din Europa, propunerea Comisiei Europene care își propune să mărească fondurile pentru prefinanțarea acestei inițiative ne dă ocazia să îmbunătățim rapid situația. Ne bucurăm foarte mult să vedem în special că Parlamentul European și statele membre au hotărât să adopte propunerea fără amendamente inutile, ceea ce va duce la o eliberare rapidă a acestor fonduri. Munca colegii noastre, Moren și Artie, va asigura acest lucru. Cu toate acestea, eu cred că aceste fonduri nu reprezintă problema principală sau singura problemă pentru statele membre. De la începutul inițiativei există o lipsă de implementare adecvată și de monitorizare. Înțelegem că timpul e un element esențial pentru că tinerii șomeri de mult timp au dificultăți deosebite să reușească să reintre pe piața muncii și se apropie de pragul sărăciei. Dacă ajung sub acest prag vor avea probleme și mai mari să se reintegreze pe piața muncii, atât de ce Comisia Europeană și Parlamentul ar trebui să exercite presiunea asupra statelor membre. Mulțumesc. Mulțumim acum domnul Ivan Iacovcici. Con imamo jedan odličan predlog koji dolazi iz komisije. Mulțumesc, este o propunere excelentă a comisiei și consider că e o veste foarte bună pentru toți tinerii din Europa, deoarece după ce s-a pronunțat și Parlamentul European, Comisia a făcut propunerea de a spori prefinanțarea la 33% din uh, fondul de garanție pentru tineret. Am așteptat de mult această măsură, astfel încât uh, vom putea demonstra că Uniunea Europeană este credibilă și astfel putem arăta că într-adevăr ne pasă de tineri și să rezolvăm problema șomajului, mai ales în sudul Europei. Acum, ce mai eh, rămâne de făcut? Poate că avem o verigă slabă. Vă rog să fiți eh, vigilenți în legătură cu modul de aplicare, ca să fim în continuare credibili. Andrei. Mulțumesc și ultimul vorbitor la HDI, Andrei Novakov. Mulțumesc, domnule președinte. După cum am spus înainte, Creșterea cu 30% a prefinanțării uh, a programelor în cadrul inițiativei uh, de ocupare pentru tineret este o propunere foarte bună și vreau să felicit această propunere, pentru această propunere Comisia Europeană. Totuși, uh, trebuie să facem eforturi suplimentare pentru ca să se îmbunătățească și comunicarea în legătură cu această inițiativă. Trebuie să ne amintim și de rolul important pe care îl joacă autoritățile locale și regionale și să ne amintim și de faptul că aceste informații trebuie de data aceasta și să ajungă până la tineri. Sper ca statele membre să facă tot posibilul și la nivel regional și național pentru a-și crește capacitățile și pentru ca în același timp să poată să efectueze reformele necesare pentru a îmbunătăți uh, funcționarea agențiilor uh, pentru ocupare. În acest fel vom putea facilita accesul la locurile de calitate de muncă pentru tineret. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult și astfel încheiem procedura de intervenții spontane. Și acum vreau să dau cuvântul doamnei vicepreședinte a Comisiei Tai, doamna Tyson, în numele Comisiei. Eh, mulțumesc, doamnule președinte, distinși deputați. Vă sunt recunoscătoare pentru sprijinul arătat pentru această propunere, care pare să toate direcțiile Parlamentului. Dacă se adoptă mâine, o să duc acest lucru la Consiliu și sper că în luna mai să putem, în fine, să asigurăm că acest nivel ridicat de prefinanțare să fie eliberat până la sfârșitul anului. Vom primi rapoarte inițiale din partea statelor membre Vom vedea cum se aplică și sper să putem discuta din nou aici în Parlamentul European în 2016. Vom avea evaluarea generală a eficacității și impactului sprijinului pe care îl oferim împreună cu Fondul Social European și această inițiativă de ocupare a tineretului. Vom vedea ce au uh, reușit cele două inițiative în ce privește angajamentul statelor membre pentru garanția pentru tineret, în ce măsură a devenit realitate. Statele membre, autoritățile regionale și locale trebuie să contribuie la proces, să se implice tot mai mult. A întrebat cineva dacă e suficient. Evident că nu e suficient. Inițiativa de ocupare a tinerilor, bugetul ei poate să-i ajute pe tineri să obțină un loc de muncă? Er în Europa nu putem să oferim șanse pentru toți, eh, nu singuri. Iată de ce sunt și alte fonduri disponibile. Există o inițiativă specifică de ocupare a tineretului, dar suntem conștienți de faptul că în multe țări și regiuni a existat o barieră financiară reală în calea proiectelor care nu au putut să demareze. Mărind prefinanțarea, îndepărtăm acest obstacol și lucrurile pot să se pună în mișcare. Acest lucru o să le dau o mână de ajutor, dar există și rez- alte resurse de la Fondul Social European, de la Fondul de Dezvoltare Regională, programul de asemenea pentru inovații sociale, Erasmus Plus și diverse alte programe. În ce privește platforma noastră de politică în sine, evident că nu este suficient. Oportunitățile de ocupare a forței muncă depind de cerere și de ofertă. Iată de ce Comisia depune forțe deosebite pentru a se ajunge la o creștere durabilă și la crearea de locuri de muncă. Iată de ce vom avea inițiative pentru a ajuta pe șomerii care sunt de mult timp uh, în șomaj să existe pregătire, să existe o bună corespondență între competențe, să existe orientare profesională. Statele membre trebuie să își asume responsabilitatea. Pachetul nostru de investiții trebuie utilizat. Dacă toată lumea își asumă responsabilitățile care îi revin, atunci vom putea da noi perspective tinerilor și sunt convinsă că și cu sprijinul exprimat de dumneavoastră în această seară sper că vom face un pas important în această direcție. Vă mulțumesc din nou și vă felicit pentru modul rapid în care ați prelucrat. Dezbaterea va fi încheiată acum de doamna raportor Moran Chartier, care are cuvântul. Monsieur le Président, Madame euh, le Commissaire. Stimate domnule președinte, domnule comisar, aș dori să vă felicit pentru felul în care, prin acest regulament, prin această evoluție din ultim, din acest dosar, ați contribuit împreună cu colegii mei la înlăturarea obstacolului care mai era până acum prefinanțarea. Acest obstacol era unul de nedepășit și acum chiar putem să spunem că dăm mai mult decât un impuls, dăm un semnal foarte clar uh, că suntem la curent cu faptul că Europa are dificultăți la fața locului. Aș dori să lansez un apel către colegii mei pentru votul de mâine. Haideți să nu ne amăgim. Suntem de acord pe fond. Această prefinanțare este o piatră pe edificiul luptei împotriva șomajului la tineri. Nu este singura, doamnă comisar, a spus acest lucru, doamnă, înainte. Însă dacă avem un vot foarte puternic mâine, atunci vom arăta că uh, vom putea să arătăm între tuturor șefilor de stat și de guverne că nu suntem acum uh, într-o stare de spirit al incitației, ci suntem într-o într-un moment în care cerem angajamentul lor pentru ca această politică pentru inițiativa pentru tineri să poată să reușească. Și ea nu va reuși pentru ca ei să își pună după aceea lauri și să foarte discuții naționale, așa cum am auzit în această seară, însă va reuși pentru că trebuie să ne implicăm politicienii la nivel uh, național european pentru ca tinerii să găsească un loc de muncă, să găsească un loc de muncă de calitate. Deci votul nostru de mâine este exact această exigență uh, de fapt, este exact această cerință pe care o adresăm, de fapt, statelor membre prin vot. Al treilea punct pe care doream să insist este, doamnă comisar, după cum ați înțeles noastră, noi nu vom lăsa, uh, nu ne vom lăsa păgubași uh, după ce am luptat și am uh, lucrat atât de mult împreună. Am dorit să deblocăm această prefinanțare și acum vom vrea ca să vedem și rezultate concrete. Și rezultatele vor exista dacă proiectele respective vor fi proiecte de calitate. Deci este nevoie de proiecte la fața locului, avem nevoie de un raport, avem nevoie de o urmărire împreună cu Comisia la nivel de Comisia din Parlament, de exemplu, o Comisia Afaceri și Ocupare, Afaceri Sociale, pentru ca să ne asigurăm că această angajare politică pe care în această seară o demonstrăm împreună cu dumneavoastră să se pună în aplicare. Suntem foarte implicați în acest sens. Trebuie să încheiați, spune președintele. Unii colegi au spus că inițiativa pentru tineret nu este suficientă. Vreau să spun că avem alte instrumente, garanția pentru tineret, Fondul Social European, sunt făcute pentru a aduce tinerii la locuri de muncă și noi vom folosi aceste instrumente. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, iar acum se încheie această